Amendamentul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Alineatul 1. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 1Q, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1S, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi avem un amendament oral. Doamna Fotiga, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Era uh, o greșeală tehnică evidentă, uh, o descriere în text care se referă la o altă instituție europeană, mai precis la comisie și de aceea am cerut uh, eliminarea cuvintelor next și her successor. Pentru că acum ne referim la Consiliu. Mulțumesc. Se opune cineva la acest amendament oral? Nu? Atunci supunem la vot amendamentul prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 1AG, textul original pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat, dar haideți să verificăm. Nu a ridicat toată lumea mâna, deci votul e deschis. Votul este închis. Este respins. Votăm acum întreaga recomandare prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. Trecem la raportul uh, Lopez Aguilar. Amendamentul 8, prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 9. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 3. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 4. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. Amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Votăm acum pe uh, întregul raport. Uh, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru cooperare. Vom avea o scurtă întrerupere de câteva minute pentru ca deputații care nu doresc să rămână în sală să o poată părăsi și după aceea vom continua cu explicațiile de vot. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Să trecem acum la explicațiile de vot. Avem multe solicitări de explicații orale pentru voturi. Nu putem să depășim ora 14.45 și pentru că serviciile noastre trebuie să pregătească reînceperea sesiunii plenare la 15, așa că orice fel de explicații ale voturilor care mai rămân vor fi tratate după votul de mâine. Ori Alte explicații de vot pot de asemenea să fie transmise și în scris. Vom trece la recomandarea FOTIGA, explicarea voturilor. Domnul Pospișil, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest uh, parteneriat între Uniunea Europeană și Afganistan. Eu consider că trebuie să sprijinim guvernul afgan care încearcă să stabilizeze situația din acel stat și încearcă să găsească o soluție pentru războiul civil. Vă vorbesc ca ceh care e mândru că sute de soldați cehi participă la misiuni în Afganistan. Își pun viața în pericol pentru pace în Afganistan și mă bucur că a fost adoptat în Parlament acest raport astăzi. Sper că va fi un pas bun pentru a reuși să se facă pace în Afganistan și în sfârșit să se ajungă la un fel de compromis cu talibanii. Și eu sunt sceptic, cred că va fi foarte dificil, însă cu toate acestea. Vă mulțumim, domnule Pospișil, domnul Polceac, un minut. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem hlasoval. Mulțumesc, domnule președinte și eu am votat pentru încheierea acestui acord. Cred că e realmente important pentru a ajuta dezvoltarea acelei țări. Distrugerea Afganistanului uh, ne-a dus beneficii noi aici. Iată de ce pentru mine e important acum să susținem instituțiile afgane care combat terorismul, uh, care combat uh, traficul de droguri la nivel industrial, nu susținem doar pe soldații noștri de acolo, soldații care, noștri care mențin un fel de pace acolo. E important să oferim sprijin țării respective. Mai cred că e necesar să susținem capacitatea guvernului afgan de a moderniza țara și să aducă beneficii reale pentru cetățeni pentru că astfel de beneficii tangibile pentru oameni uh, vor fi apreciate. Mulțumim. Acum, domnul Hannan, un minut. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Afganistanul este unul dintre cele mai corupte locuri, cele mai prost guvernate de pe planetă. De ce s-a dezvoltat așa? Nu vreau să simplific excesiv, sunt mai multe elemente care au influențat acest lucru, dar parți, un răspuns parțial este că Afganistanul nu a fost niciodată un stat-națiune. Niciodată uh, un singur grup etnic nu a fost majoritar. Demografia este un amestec între um, uzbeci uh, și alte tipuri de, uh, um, de grupuri și uh, istoria sa a fost brăzdată de lovituri de stat și revoluții. În ultimii 50 de ani, uh, statele noi au apărut uh, în lume. Când s-a format uh, Uniunea Europeană existau 80 de state suverane, acum există vreo 200. Deci această mișcare către state mai mici a coincis cu o mișcare către democrație și mai multă prosperitate. Ce e păcat că acest continent merge în direcția opusă. Mulțumesc. Uh, am încheiat explicația de vot la recomandare. Acum, în legătură cu raportul domnului Fotiga, ce se întâmplă? E, eh, sulla relazione. Prego, non capisco. Deci în legătură cu acest raport nu sunt foarte sigur ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați început explicația de vot cu raportul doamnei Fotinga, dar raportul domnului Zdroievski în legătură cu uh, programul Erasmus și un Brexit dur a, era înainte. Asta înseamnă că nu vom avea explicații de vot pe raportul Zdroievski, nu vom acoperi acest subiect. Eu am cerut să iau cuvântul la raportul Zdroievski, nu știu de ce nu este pe ordinea de zi. Mulțumesc! E, per quanto riguarda la relazione zdrojewski onorevole cât despre raportul Zdroievski, aici nu putem să avem o dezbatere și o explicare a voturilor pentru că nu a existat o dezbatere încă de la început, de aceea nu am prevăzut așa ceva. Vă mulțumesc. Trecem acum la raportul Fotiga. Domnul Messerschmidt e pe lista mea, aveți un minut. Mulțumesc cât despre acest acord de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare și Afganistan, nu ne gândim. Ne gândim la ce poate să facă Uniunea Europeană la nivel extern. Mulți spun că nu, nu ar trebui să facem așa, ar trebui să ne axăm pe anumite domenii. Comisia se gândește să fondeze o armată a Uniunii Europene. Parlamentul, Comisia, unei state membre consideră că uh, Uniunea Europeană este cea care trebuie să stabilească astfel politica externă, politica de securitate și așa mai departe. Și aici doamna Fotiga ne vorbește despre un fel de alipire între NATO și ceea ce mai există în Europa. Cu NATO am reușit să avem pace în uh, zona occidentală, acesta este calea de urmat. Nu ne dormi, dorim să construim noi modele de apărare sub Iugăr. Nu, ne dorim să rămânem la NATO. NATO e drumul spre libertate și așa au stat lucrurile mereu. Mulțumim, trecem la raportul Lochegard acum. Doamna Anderson, un minut. Onorevole Anderson. Doamna Anderson, Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda faptului că nimeni nu e în dezacord cu faptul că e nevoie de accesibilitate pentru persoane cu handicap, această legislație e dezamăgitoare. Guvernul Marii Britanii a lucrat foarte mult în culise pentru a-și atenua ambițiile și Trebuie să fie rușine. Accesul obligatoriu la clădiri și infrastructuri a fost exclus, cu excepția vehiculelor și transportului. Perioada de implementare e mult prea lungă, de asemenea. Pe de altă parte, salut elementele pozitive care ameliorează accesul la servicii online, cum ar fi e-banking sau serviciile de terminal, potrivit anexei, și penalitățile prevăzute dacă interesele persoanelor cu handicap nu sunt luate în considerare, am votat pentru acest raport. Domnul Pospisit, acum un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am votat pentru. Desigur că textul ar putea fi mai ambițios în mai multe aspecte, dar direcția este corectă, respectiv că Uniunea Europeană încearcă să îi ajute pe oamenii cu dizabilități uh, și să uh, furnizeze servicii pe piața europeană uh, care sunt accesibile. Acesta este un principiu important și un mesaj important pe care trebuie să-l transmitem. De aceea am votat pentru, dar fi fost frumos dacă uh, raportul ar fi fost mai ambițios în ceea ce privește respectarea drepturilor de accesibilitate și ale persoanelor cu dizabilități. Sper că în următoarea legislatură Comisia va reveni asupra acestui punct și va îmbunătăți condițiile uh, oamenilor care uh, au diferite afecțiuni și care, au, care trebuie să aibă un acces mai bun la proiect, proiect la produse din Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Polceac, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu am votat pentru acest raport pentru că eu consider că dacă avem o Europa accesibilă, atunci acesta e un ideal pe care ar trebui să-l avem. Nu ar trebui să existe bariere în Uniunea Europeană și nu ar trebui să existe bariere nici pentru persoanele cu dizabilități. Barierele trebuie să fie eliminate din toate domeniile. În acest raport sunt listate tot felul de asemenea obstacole și trebuie să vedem care sunt obstacolele în calea libertății. Însă cred că trebuie să fim atenți și la proporționalitate dacă anumite IMM-uri ar putea să îndeplinească toate cerințele care apar aici. Eu nu sunt convins că paginile de internet ale IMM-urilor toate trebuie să acopere toate cerințele. Antreprenoriatul este un principiu important, așa că eu consider că trebuie să găsim un echilibru între cerințe, însă am votat pentru. Vă mulțumim, Domnul Hennen apărea pe listă, dar nu îl mai văd în sală, așa că sugerez să mergem mai departe. Raportul Coelho, doamna Macovei, un minut. Mulțumesc. Sistemul de informații privind vizele, pe care îl numim VIS, ajută la eliberarea vizelor și ajută autoritățile competente în materie de azil, de vize, de frontiere, de migrație să verifice rapid și eficient cetățenii țărilor terțe care vin în uniunea europeană. noul regulament vis adaptează normele privind interoperabilitatea bazelor de date sistemelor de informații ale uniunii tocmai pentru a colabora direct și eficient și inteligent a vorbi unele cu altele foarte rapid în secunde protejarea frontierelor externe ale uniunii gestionarea migrației și îmbunătățirea securității interne sunt esențiale pentru noi toți știm bine noul regulament introduce obligația de a amprenta copiii începând cu vârsta de șase ani verificând astfel identitatea unui copil care solicită viză. așa se vor depista și copiii furați de exemplu și traficați. mulțumesc. În ultimii ani uh, am văzut uh, ce catastrofă înseamnă faptul că în Europa există cetățeni care au probleme pe care politicile nu le pot uh, rezolva. Am avut războiul din Siria, în țările noastre pătrund teroriști, vedem cum uh, Frontierele închise la nivel intern permit acestor persoane să circule libere în Europa și să-și uh, uh, materializeze amenințările cu moartea. Nu am reușit să rezolvăm problema. Desigur, acesta reprezintă un pas în direcția cea bună, dar care sosește prea târziu, foarte, foarte târziu. Unde ar fi uh, Europa dacă țările ca Danemarca n-ar fi impus control la frontiere? ar fi fost, uh, am fi fost și mai uh, afundați în această problemă. Mulțumesc. Trecem la raportul următor, raportul Dali. Tot dumneavoastră aveți cuvântul, domnule Messerschmidt, un minut. Acum ar trebui ca cei mai mulți dintre europeni să înțeleagă că europenii nu-și doresc acest, această instituție, comisia, agențiile sau Uniunea Europeană să decidă cum trebuie să arată populația în statele noastre. Politica externă este o chestiune deosebit de importantă. Noi decidem acum cum va arăta continentul nostru peste o generație, două generații. Noi vrem să arătăm că valorile noastre, tradițiile noastre, tradițiile fostelor generații sunt un cadou și nu un laborator în ceea ce privește migrația. Eu nu cred că își doresc europenii un asemenea laborator. În această propunere, singurul lucru bun care e propus e faptul că statele membre sunt cele care vor lua hotărâri de acum înainte în legătură cu migranția. E un proiect nebunesc, orientat spre stânga și europenii nu trebuie să fie forțați să facă ceva ce nu vor. Vă mulțumim, doamna Costa. Are cuvântul un minut. Grazie, președinte Ritengo Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că acest nou fond, azil și migrație, 21-27, cu un buget de 2,5 miliarde, aduce elemente noi. Principiul solidarității în temeiul juridic, o atenție specifică pentru politicile de integrare, dincolo de etapa primirii, resurse pentru integrație, sistemul de azil, solidaritate, precum și dezvoltarea în statele terțe cu respectul drepturilor fundamentale. Cred că Comisia trebuie să garanteze respectarea acestor principii și criterii de către toate statele membre. Mă gândesc în special la guvernul italian, care în momentul de față nu face decât să scadă fondurile pentru e, integrare, pentru solidaritate, pentru primirea migranților și pentru ONG-uri. Mulțumim, doamna Costa. Domnul Dan Baschi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am votat împotriva acestui text Deși uh, migrația este una dintre problemele cele mai grave cu care ne confruntăm astăzi, propunerea nu este acceptabilă. În loc să uh, ajungem la rezultate finale, vorbim iarăși despre abordarea instituțională a um, migranților legal și ilegal. Pentru mine este inacceptabil. inacceptabil. Um, primirea de oameni cu obiceiuri uh, noi în Europa permanentă este inacceptabilă pentru noi. Sunt oameni care au intrat ilegal pe, pe teritoriul Uniunii Europene și eu nu pot accepta acest lucru. În timpul consultărilor uh, despre acest fond, uh, factorii cheie au fost ONG-urile care au fost implicate în traficul de ființe umane, mai ales. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că pentru a gestiona criza migrației la frontierele sare, Uniunea Europeană trebuie să-și reformeze politica de migrație. Statele membre trebuie să împartă responsabilitățile și să aibă voință politică. E singura cale prin care vom putea salva mii de vieți omenești și să oprim traficul de ființe umane în Europa. Stabilirea unui asemenea fond pentru azil și migrație e un pas important pentru a gestiona bine migrația în Uniunea Europeană. Salut faptul că prin această propunere statele membre trebuie să își îndeplinească obligațiile de a stabili și a dezvolta toate aspectele legate de acest uh, sistem comun de azil în Uniunea Europeană. E promovată integrarea resortisanților statelor terțe. Returnările ocupă un loc important și importantă e și solidaritatea și echitabilitatea între responsabilități. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnul Scripe, cu un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Criza migrației e precum un cutremur pentru UE. Dificultățile politice de securitate în anumite state a arătat că UE a merge pe calea impunerii unei agende fără a ține seama de situația globală. Slovacia a cerut rezolvarea cri- crizei migrației cu un motiv specific. Practic, anumite state sunt ca un magnet și atrag migrații aici. Ce se întâmplă cu refugiații? Cum putem împiedica oamenii să vină încoace. Ei bine, ar trebui să ajutăm să rămână, să ducă o viață mai bună de acasă. Într-o scrisoare, domnul Macron a sugerat dezvoltarea uh, instituțiilor de învățământ și a universităților în Africa. Uh, Eforturile noastre ar trebui să meargă în direcția susținerii economice, însă interferența la nivel național este o cale greșită. Mulțumesc, spune președintele. Acum mergem la raportul Fayon. Domnul Damaschis, vă rog. Thank you, Chair. Уважаеми господин председателю... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană un, o colegă a dorit să intervină. Eu am cerut o explicație orală la acest punct. Poate că sunt anumite greșeli. Dacă este posibil, aș vrea să pot să-mi explic votul. Văd că e vorba... Eu am cerut să intervin la azil. În legătură cu acest punct? Nu, pentru punctul anterior. Puteți uh, să vorbiți. Și după aceea vom trece la domnul Giambatski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deci vreau să-mi explic votul în legătură cu fondul pentru migrație. Eu um, cred că a fost o eroare în sistemele pe internet, deci mulțumesc că îmi permiteți să vorbesc. Criza migranților ne um, transmite un mesaj foarte clar și anume că trebuie să găsim o soluție sistemică la această problemă atât în interiorul cât și în exteriorul Uniunii Europene. Trebuie să cooperăm cu statele terțe pentru a aborda cauzele migrației ilegale din statele sursă, să găsim o parte a bugetului care poate fi cheltuită în statele terțe și uh, stabilirea a 5% este ilogic. Eu am votat pentru amendamente care nu au fost adoptate, iar plafonul de 5% a trecut. Uh, a fost adoptat. De aceea eu, la votul final, nu am putut susține poziția Parlamentului în legătură cu Fondul pentru Azil și Migrație. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum trecem la raportul Fayon și dăm cuvântul lui Jambatski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui raport pentru că Comisia Europeană propune un nou fond în, în cadrul financiar multianual viitor. Toate bune până acum. Cu toate acestea, statul meu, Bulgaria, se învecinează cu un stat pe care cu greu l-am putea numi partenerul nostru și anume Turcia. Și acesta este doar un exemplu de practici care sunt făcute și care sunt mascate ca fiind utile, practici utile. Termenii care sunt folosiți în acest raport se contrazic. Cineva care a intrat ilegal pe teritoriul Uniunii Europene nu poate să își bazeze solicitările pe anumite neregularități în munca autorităților de la frontieră. Nu trebuie să amenințăm dreptatea cetățenilor de acolo. Domnul Chiomciuc. Mulțumesc, domnule președinte. Cum știm, uh, managementul frontierelor externe e un element extrem de important al politicilor europene. Însă acest lucru trebuie să se facă cu limite, cu garanții mm, să fie respectată libera circulație a persoanelor în Uniune, o componentă fundamentală a unei zone de justiție și libertate și securitate. Salut stabilirea instrumentului pentru finanțarea sistemului de management al frontierelor și vize. În realitate, acest cadru trebuie să răspundă provocărilor noi într-o manieră mai eficace, așa încât să obținem o reală securitate la frontierele externe ale Uniunii. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Polceac, acum un minut. Mulțumesc foarte mult! Am votat pentru acest raport pentru că spațiul Schengen și existența lui uh, reprezintă unul dintre cele mai mari beneficii pe care le aduce Uniunea Europeană. Prin urmare, acest raport uh, este un pas, încă un pas în direcția cea bună. Gestionarea comună a granițelor uh, și uh, finanțarea adecvată reprezintă condiții prealabile pentru a putea face uh, față problemelor precum migrația. Prin urmare, regret că fondul nu va putea um, să um, ajute la soluționarea problemei migranților, pentru că nu a trecut acest lucru. Trebuie să... Um, am votat însă pentru, pentru că se consolidează pol- cooperarea între poliție și... Uh, uh acum raportul Holmeier, doamna Macovei. Avei la parola per un minut. Un minut domnule <clears throat> președinte fondul pentru securitate internă a uniunii a fost instituit în două mii paisprezece pentru a facilita cooperarea transfrontalieră și schimburile de informații între statele membre. acest fond de securitate internă a uniunii va continua să existe și va fi alimentat din bani europeni și în perioada două mii douăzeci și unu două mii douăzeci și șapte tocmai pentru că securitatea internă și lupta împotriva criminalității organizate sunt foarte importante uh, pentru toți cetățenii europei uh, și trebuie să subliniez că a crescut în ultimul timp uh, criminalitatea transfrontalieră. de aceea acești bani trebuie cheltuiți pentru a întări frontierele externe și mai ales pentru a cumpăra acea aparatură care să poată scana documentele de călătorie pașapoartele altele pentru fiecare cetățean ue sau non ue care intră și iese din uniunea europeană. vorbim de scanare în baze de date care se face foarte rapid într un minut și scanarea imaginii uh, vizuale a feței. toate astea înseamnă protecție și pentru toate astea există bani

Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am sprijinit această rezoluție pentru că eu consider că mediul este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi și noi trebuie să dăm un exemplu. Din păcate, conform ultimelor statistici, Sofia, capitala statului meu, Bulgaria, se află pe locul 15 în lume în ceea ce privește poluarea aerului. Sistemele de încălzire sunt cauza principală. Există și multe mașini vechi, transportul urban este foarte scump și, bineînțeles, că există și foarte multă poluare industrială. Trebuie să luptăm împotriva tuturor acestor elemente. Mai există și o lipsă de înțelegere și intervine și sărăcia. Trebuie să investim în o protecție mai bună a mediului, astfel încât să evităm să investăm în sănătate. Doamna Crupa. Mulțumesc. M-am abținut de la um, vot la aer curat pentru toți. Pentru că aceasta este o problemă serioasă care trebuia rezolvată, dar cred totuși că nu este acceptabil să amânăm problema până în 2030. Să spunem că trebuie să nu mai folosim cărbunele până în 2030, pentru că în Polonia energia este produsă pe bază de cărbuni. De aceea, din motive sociale și economice, nu este posibil acest lucru. Uh, Eh, trebuie să ehm, scădem nivelul de emisii în Europa. Acest lucru ne va ehm, garanta și eh, securitatea energetică. Însă, dacă ne gândim la furnizarea de energie și energii regenerabile, credem că concluzia este că ideea nu este foarte bună. Există studii științifice menite să minimizeze emisiile, iar energiile ehm, noi permit până la 20 de MW pe, pe oră. Domnul Spirachi, un minut. Perpsifisa strategie pentru τον καθαρό Mulțumesc, eu am votat pentru această strategie pentru aer curat în ciuda rezervelor Partidului Popular European. Și asta pentru două motive. Plafonele naționale pentru cei șase poluanți principali care cauzează multe boli scade. Sigur, poluarea nu cunoaște frontiere, deci trebuie să insistăm ca regulile internaționale pentru poluarea uh, internațională să fie încă și mai ambițioase, dar trebuie să conștientizăm cetățenii și autoritățile noastre să, schimb, să schimbe mașinile și să aleagă mijloace de transport mai ecologice modelul transporturilor publice din Tesalonic este foarte bun. Se investește doar în oameni, nu și în mașini. Защото от една страна Domnul Zambatski, eu m-am abținut la acest raport pentru că, pe de o parte, un aer curat ar trebui să fie o o prioritate pentru fiecare dintre noi, însă există probleme cu cerințele în acest sens. Calitatea aerului s-a îmbunătățit pe măsură ce a trecut timpul, dar de multe ori nu sunt respectate standardele, mai ales pentru particule. Uniunea Europeană încearcă să îmbunătățească calitatea prin introducerea de reguli, o serie de reguli și regulamente, noi restricții în ceea ce privește poluarea și așa mai departe. Uniunea Europeană pune la dispoziție finanțare în acest sens, însă calitatea aerului nu va crește fără un efort comun și coordonat. Statele terțe și anumite state membre au probleme cu a pune în aplicare legislația deja existentă, așa că trebuie să găsim un echilibru între acțiuni și cheltuieli. Și trebuie ca uh, aerul să fie curățat. Mulțumim, domnul Caputo, un minut. Se președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe persoane mor din cauza polorii aerului. Consecințele acestor uh, condiții climatice sunt catastrofice. 90% din populația lumii este expusă poluării atmosferice. Poluarea aerului cauzează 7 milioane de morți prematuri pe, premature pe an și uh, principalele victime sunt copii, Sunt mai multe victime în rândul lor uh, decât cele din război, ale, ale tuberculozei sau ale sidei. Uh, Trump uh, a retras Statele Unite din acordul de la Paris. Pe mine mă îngrijorează soarta cetățenilor. Este absurd. Noi vrem să-i ajutăm pe cei care nu poluează, dar care sunt victimele ale poluării atmosferice. Gândiți-vă la Greta, uh, care îmi spune uh, generația ta uh, o să fie, este mai idiotă decât generația care a creat bomba atomică. Domnul Lerner, un minut. Puhemies. Hyvä ilmanlaatu on olen... Mulțumesc, domnule președinte. Calitatea aerului este o parte esențială a bunăstării noastre a tuturor. Iată de ce mi-a fost foarte ușor să votez pentru acest subiect foarte important și mă bucur, deoarece această rezoluție ține seama de poluanți, inclusiv din clădirile noastre, pentru că oamenii, până la urmă, petrec foarte mult timp în interior și calitatea uh, aerului din interior e adesea mai proastă decât cea din exterior. Uh, oamenii apoi trebuie să lupte cu bolile de-a lungul întregii vieți. Numai și mai pentru că uh, și-au petrecut timpul în clădiri uh, nesănătoase. Mii de oameni suferă de maladii atât la locul de muncă cât și acasă. Mulți dintre aceștia și-au pierdut capacitatea de muncă. Uh, sunt probleme cu umezeala în multe clădiri oficiale, în școli în speță, spitale, Uh, apartamente, clădiri de birouri. Aerul curat este o parte foarte importantă a bunăstării noastre a tuturor. Iată de ce sunt pentru orice măsură pentru a ameliora calitatea aerului. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Acum, raportul Fotiga și domnul Paine. Un minut. În na evropskem se potýkáme s dezinformacjami. Vă mulțumesc și pe continentul european putem avea de-a face cu propagandă, dezinformare și așa mai departe. Sunt lucruri care se întâmplă și în Uniunea Europeană și noi încercăm să facem ceva. Întrebarea este însă ce? Uniunea Europeană a decis acum că va avea o abordare bazată pe reglementare și va impune și mai multe obligații asupra oamenilor care, de exemplu, se ocupă de rețelele sociale. Vor acum să reglementeze discursul public pe internet. Problema fundamentală e cum decidem ce înseamnă propagandă. Cine va judeca ce înseamnă propaganda? Sunt lucruri care se întâmplă în toate regimurile totalitare, în sensul biblic, a face diferența între bine și rău. Eu nu cred că se poate lupta cu propaganda prin reglementare. E regimurile care diseminează propaganda acționează în tocmai așa. Există o singură opțiune și anume să învățăm uh, din Grecia antică. Discuții echitabile, discuții egale. E singurul fel în care vom putea să scăpăm de propagandă. De aceea eu nu am putut să fiu de acord cu acest text pentru că merge împotriva discuțiilor deschise și libere. Mulțumesc! Mulțumim. Trecem acum la acordul de asociere dintre UE, Monaco, Andorra și San Marino.